de Afaceri Economice și Monetare a trimis o listă cu corectări ale greșelilor în legătură cu textele adoptate de Parlament și această listă cu corecturile făcute se află pe